Mes chers collègues, monsieur le commissaire, je vous propose de commencer. Stimați colegi, vă propun să începem această reuniune mixtă a Comisiei ECON cu domnul vicepreședinte Peter Simon și cu domnul președinte al Comisiei Tax 2. Ați văzut ordinea de zi, dacă nu sunt comentarii, o vom considera adoptată. În ceea ce privește anunțurile președintelui, aș dori să vă spun următoarele. L-am invitat pe colegul nostru Gunnar Höckmark și alături de noi se află și 10 consilieri politici din Parlamentul suedez. Unde se află ei? Se află în spatele sălii. Le urăm bun venit! Aveți în dosarul dumneavoastră și regimul lingvistic. Aș dori să vă readuc aminte de faptul că această ședință, această ședință, la fel ca toate ședințele Comisiei Tax 2, sunt deschise publicului, este deschisă publicului și este um, și pe internet. Și acum îi dau cuvântul domnului Simon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu îl înlocuiesc pe domnul Roberto Gualtieri și în numele Comisiei Econ aș dori să îi urez bun venit domnului Moscovici la această ședință comună a celor două comisii parlamentare. Domnule comisar, ne bucură faptul că putem continua dezbaterea pe care am început-o pe 11 ianuarie și pe care am ținut-o și la ultima plenară. Astăzi am dorit să ne concentrăm pe diversele elemente ale pachetului pentru combaterea evitării fiscale care a fost adoptat de comisie pe 28 ianuarie. După cum știți, noi am salutat acest pachet în momentul în care a fost anunțat, deoarece este un pas în direcția cea bună pentru, evit- pentru combaterea evitării fiscale. Parlamentul a făcut anumite sugestii în raportul Comisiilor Taxe și Econ la sfârșitul 2015 în vederea creșterii armonizării și cooperării în domeniul fiscalității corporative. Totuși, trebuie să mergem înainte. Astăzi ar fi interesant să vedem ce intenționează să facă Comisia pe viitor, ținând seama de recomandările din cele două rapoarte ale Parlamentului. Domnul Darius Rosetis, eh, Rosati se va ocupa de actul de modificare cu privire la directiva privind cooperarea administrativă care introduce raport, rapoartele pe fiecare țară și schimbul automat de informații vis-a-vis -vis de aceste rapoarte. Apoi domnul Hugues Beyer se ocupă de directiva pentru combaterea evitării fiscale, așa numită directiva anti-BEPS, împotriva, erodarea, împotriva erodării bazei impozabile și transferului profiturilor. Raportul privind uh, directiva DAC 4 va fi votat pe 26 aprilie la ECON și în plenară în prima sesiune plenară din mai și directiva anti-BEPS va fi votată în Econ pe 23-24 mai și apoi în plenară în iunie. Ar fi interesant să vedem cum considerați dumneavoastră că va continua președinția Consiliului să lucreze pe marginea acestor propuneri și ar fi interesant să vedem ce prognoze aveți dumneavoastră pentru cele două elemente nelegislative din acest pachet. Recomandarea pentru uh, tratate fiscale și comunicarea privind strategia externă pentru o impozitare eficientă. Și acum aș dori să vă dau cuvântul direct. Oh, Mulțumesc, domnilor președinți, domnilor și domnilor deputați. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi ne-am văzut și la mijlocul lui ianuarie, când vă prezentasem prioritățile în domeniul fiscal pentru 2016. Am avut uh, schimburi de opinii și în plenara din februarie, cu o prezentare generală a pachetului de luptă împotriva evaziunii fiscale. Astăzi, doar două săptămâni mai târziu, încercăm să intrăm mai în detaliu pe marginea propunerilor Comisiei. În ce mă privește, audierea din această seară cea de-a treia mea intervenție în doar două zile în Parlamentul European și sper să uh, nu provoc plictisul tuturor celor care m-au urmărit în fiecare din ocazii. Însă această prezență înseamnă și uh, importanța pe care eu o acord dialogului între instituțiile noastre profit de această seară pentru a uh, saluta pe noul director general al DG Taxud, Steven Quest, uh, am uh, înodat deja relații și implicația serviciilor comisiei la cel mai înalt nivel e manifestă în prezența sa aici. Am spus în plenara din 2 februarie și o spun din nou, acest pachet legislativ este un progres major în lupta împotriva evaziunii fiscale. Și cred, sincer, că acest pachet va contribui să schimbe situația în ce privește combaterea evaziunii fiscale. Știm cu toții că această luptă e una mereu reînnoită, pentru că toți cei care încearcă evaziunea fiscală uh, găsesc întotdeauna lacunele sistemului pe care ei le și exploatează. Uh, trebuie însă să fim mai inteligenți decât ei, încercând să uh, îi blocăm. Cum spuneam, trebuie să fim mai inteligenți decât ei. Și pachetul acesta este unul sincer, ambițios, bine gândit și ne dorim să marcăm niște puncte în această bătălie. Astăzi doresc să abordez două subiecte îndeosebi. În plus de intervenția mea din 2 februarie și în răspuns întrebărilor adresate Comisiei. Doresc să intru uh, în detaliul textului pe care ați putut să-l studiați de la adoptarea lui și apoi v-aș indica în mod mai sistematic în ce fel răspundem recomandărilor celor două comisii parlamentare uh, care ne-au invitat în această seară aici. Această inițiativă este un răspuns direct măsurilor pe care dumneavoastră le-ați preconizat, deoarece împărtășim aceeași ambiție. Dumneavoastră, în această sală, eu aici de la podium, încercăm să punem capăt unei situații cât se poate de injustă și șocantă. Deoarece anumite companii, anumite societăți multinaționale eludează legislația fiscală pentru a nu plăti impozit sau pentru a plăti foarte puțin impozit, ceea ce Uh, înseamnă că, în mod injust, contribuabilii și întreprinderile cinstite suportă costul acestei evaziuni fiscale. Data trecută m-ați întrebat despre suma fraudei și pot să vă spun că e undeva între 50-60 de miliarde de euro. E o cifră cât se poate de serioasă. Acum, pentru a răspunde stării de fapt, pachetul pe care îl prezint în numele Comisiei se bazează pe patru piloni o impozitare efectivă și nu una teoretică a societăților, adică societățile trebuie să își plătească impozitele acolo unde creează beneficiu, un salt calitativ pentru transparența fiscală, o concurență fiscală echitabilă și sănătoasă și, în fine, o fină articulare între dimensiunea internă UE și cea externă. Pilonul 1 vizează a garanta impunerea efectivă a întreprinderilor în Uniune am impresia că bat la o ușă deschisă. Atunci când spun că impozitele trebuie plătite acolo unde se realizează profitul, pentru că e vorba practic de un principiu de echitate elementar. Uh, însă nu e ca și cum mai bate la o ușă deschisă, pentru că, iată, această ușă, din păcate, azi e închisă. Apoi, trebuie să vedem în ce fel putem duce această bătălie și răspunsul meu e simplu măsurile prevăzute de directiva împotriva evaziunii fiscale țintesc schemele fiscale abuzive, cele mai curente, utilizate de anumite societăți pentru a evita impozitul. Altfel spus, practici existente astăzi pe teren, de la ele pornim pentru a le combate. Trei scheme fiscale avem în vedere prioritar. Odată, entitățile sau instrumentele hibride, care acoperă realități complexe, dar care, până la urmă, nu fac decât să exploateze diferențele fiscale între două sau mai multe state. Pachetul vizează și societățile străine controlate, permițând statelor membre să impună beneficiile realizate uh, de către societățile controlate toate în alte state cu o fiscalitate mai avantajoasă. În fine, țintirea transferurilor active în afara statelor membre folosite pentru a scăpa de impozitul pe plus valoare în aceste state. Aceste măsuri, vă reamintesc, dar o știți la fel de bine ca mine, se regăsesc în rezoluțiile comisiilor parlamentare, în special Comisiei Tax. Pachetul mai include și o recomandare pentru a lupta împotriva utilizării abuzive a convențiilor fiscale. Preconizează ca statele membre să se apere mai bine împotriva uh, practicii de a căuta uh, posibilitatea cea mai avantajoasă, acel treaty shopping, încercând să urmărească îndeaproape uh, Uh, recomandările OCD, în special clauza generală antiabuz. Acum, știu că ați fi preferat ca măsurile să fie obligatorii, însă există și elemente de drept pe care uh, trebuie să le respectăm. Nu putem impune statelor membre să-și modifice convențiile fiscale bilaterale. E o problemă de suveranitate națională. Unii ar dori, bineînțeles, să mergem mai departe, dar alții țin foarte mult la suverenitatea națională. Iată de ce am optat pentru o recomandare și răspund întrebării dumneavoastră, domnule președinte, și nu pentru o directivă. Apoi, ă, trebuie să continuăm munca în câmpul presiunii politice. Și dumneavoastră știți să faceți ă, foarte bine asta, pentru a putea merge până la capătul eforturilor noastre împreună cu statele membre și, practic, mingea e în terenul statelor membre și v-aș împărtăși un sentiment uh, pe care l-am recepționat la Consiliul COFIN. Atitudinea a fost una pozitivă, doar o mică restricție. Anumite state membre au insistat asupra faptului că trebuie să transpună mai întâi directiva BEPS. Eu am spus, nu, trebuie să mergem mai departe pentru că suntem Uniunea Europeană, pentru că avem piața internă, pentru că avem propriile noastre convenții. Iar dacă nu o facem, uh, mă tem că tocmai lăsăm lacune legislația noastră. Iată de ce sugerez să pornim de la pachetul global. Acum, al doilea pilon al pachetului. E vorba de transparența fiscală. Ce, propozăm, ce propunem prin uh, directiva vizând raportarea țară de țară ne duce tot mai aproape către această veritabilă revoluție a transparenței fiscale. Știți care sunt principalele trăsături ale directivei care pune în aplicare recomandările OCDE? Textul prevede schimbul automat al anumitor informații cheie între administrațiile fiscale ale statelor membre. Și ieri, din nou, am vorbit uh, cu domnul Rosati despre acest lucru și salut efortul uh, dumnealui și al întregului Parlament European. Știu, de asemenea, că unii dintre dumneavoastră doresc să meargă mai departe. Uh, și anume ca declarațiile țară de țară ale multinaționale să fie făcute publice. Am spus-o în plenară, o spun uh, și o spun din nou, aici e și dorința mea. Dar începem prin transpunerea recomandărilor adoptate la OCDE. Comisia, știți și asta, uh, efectuează o evaluare de impact și pornind de la aceasta, vă vom prezenta o propunere în luna aprilie în ce privește publicarea informațiilor. Această propunere uh, va fi alimentată de uh, evaluarea de impact și de o consultare publică, care acum sunt în curs. Cunoașteți parametrii ecuației. Trebuie găsit acel punct de echilibru între cea mai mare transparență pe de o parte și menținerea competitivității societăților noastre pe de altă parte. În ceea ce, firește, o limitare a transparenței totale. Reflexia evoluează, dar vom avansa în doi pași, respectând obligațiile legale, e vorba și de securitate juridică până la urmă, să începem mai întâi prin a transpune recomandările OCDE în manieră inteligentă și contez foarte mult pe raportul Parlamentului European pentru a ne ajuta și a ne ghida. Al treilea pilon. Concurența fiscală echitabilă între IMM-uri și multinaționale în cadrul Uniunii. Trebuie să frânăm practicile abuzive ale anumitor mari societăți pentru a continua să scape de impozitare. Pentru că IMM-urile și, o știm bine, ele sunt inima uh, antreprenoriatului european, ele suferă de această planificare fiscală agresivă. Astfel, considerăm că povara lor fiscală este cu până la 30% mai ridicată decât aceea uh, care împovărează multinaționale. Ori această situație nu mai este acceptabilă. Măsurile propuse de comisie țintesc, deci, schemele fiscale tot mai agresive ale acestor multinaționale, care reușesc uh, în special prin serviciile juridice și fiscale, să scape de impozitare. Pachetul va permite de asemenea restabilirea unei concurențe fiscale echitabile între statele membre protejând baza lor impozabilă. Anumite state membre au luat deja măsuri împotriva evaziunii fiscale, adoptând dispoziții pentru a contracara efectele sale. Din păcate, nu e cazul peste tot. Eh, iar situația e deosebit de injustă, acolo unde măsurile antiabuz luate de anumite state membre sunt subminate de legislațiile mai permisive ale altor state membre. Iată, pachetul dorește să repună toate statele membre pe picior de egalitate. N-am nicio problemă cu concurența, ba din potrivă, însă există diferență între concurență și joc anticooperativ. Și tocmai principiul de echitate trebuie să ne ghideze pentru a stabili linia de demarcare. Ultimul pilon, trebuie să dezvoltăm o strategie externă a Uniunii Europene. Inițiativele noastre aduc un răspuns global la o problemă globală pentru că avem nevoie de o abordare comună la nivel european pentru a preveni riscurile de erodare fiscală ce vin din exterior. Noua strategie externă europeană favorizează o mai mare cooperare între Uniune și partenerii săi internaționali. În această cooperare, rolul Comisiei este limpede. Trebuie să promovăm buna guvernanță fiscală internațională. Nu vom ezita să mm, fim mai fermi cu acele state care Mm, continuă pe aceeași uh, direcție greșită. Noua strategie propune stabilirea unei liste europene de state terțe non-cooperative care, așa cum Parlamentul a sugerat-o, o listă care se bazeze pe criterii obiective și juste, decise de statele membre, bazate și pe un dialog permanent cu aceste țări. Comisia studiază în aceste momente aceste criterii și sper să vă pot prezenta rezultatele analizei noastre în vară. E un fel de uh, listă best-of a jurisdicțiilor naționale, care deocamdată nu e ceea ce noi ne dorim. Aș reveni acum la un punct care a iscat dezbateri în întâlnirile noastre anterioare, aceea a competitivității și atractivității economice ale Uniunii. Aceste inițiative propuse în pachet nu sunt ostile competitivității, din potrivă vom avea o abordare coordonată a evaziunii fiscale. Nu vrem un mozaic de legislații naționale care ar prejudicia piața internă și atractivitatea economică, prin urmare. Uh, fragmentarea și insecuritatea juridică costă scump. Măsurile noastre conturează o fiscalitate în Europa care să favorizeze societățile uh, care joacă potrivit regulile, regulilor și nu cele care se joacă cu regulile. Peste 100 de state și teritorii s-au angajat să pună în aplicare rapid recomandările OCDE la summitul G20 din Antalya în luna noiembrie anului trecut. Practic, asistăm la o mișcare mondială de luptă împotriva planificării fiscale agresive. E rolul nostru de a alege dacă um, observăm această mișcare de pe margine sau dacă ne asociem acestei mișcări. Eu ce mi-aș dori e să fim uh, motorul, liderii acestei mișcări. Revin acum asupra ce se petrece la Consiliu. Știți că discuțiile tehnice uh, ce privește aceste inițiative au început deja și am citat deja Consiliul Ecofin de vinerea trecută. Am început să discutăm de fondul propunerilor și de calendarul de adoptare. Uh, știți probabil, prin contactele dumneavoastră cu președinția neerlandeză, că președinția Uh, prietenul meu, Ieron Dyson, în special, au un program de lucru foarte ambițios și ministrul dorește ca lucrurile să avanseze rapid și îi aprob, îi încurajez demersul. V-aș atrage atenția din nou asupra riscului de fragmentare uh, a pachetului. Eu cred că nu e o idee bună aceea de a limita Uh, ambiția la simpla adoptare a elementelor strict BEPS. Pentru că atunci nu am câștigat uh, prea mult față de ceea ce există deja. Uh, mesajul Comisiei e clar. Trebuie să transpunem acordurile BEPS, dar aceasta este o necesitate minimală. Vom reveni asupra problemei, dar trebuie să adoptăm întregul pachet dacă dorim să combatem eficace evaziunea fiscală pe piața internă. Și ajung uh, spre final, pentru că mi-aș dori să răspund detaliat întrebărilor, uh, eu contez pe susținerea Parlamentului în lunile care vin pentru a menține uh, uh impulsul politic această instituție, îndeosebi cele două comisii ale dumneavoastră, au adus deja o contribuție importantă în elaborarea inițiativelor din acest pachet. Fără dumneavoastră, acest pachet nu ar fi ceea ce este. Măsurile preconizate în uh, rapoartele prezentate anul trecut ne arată că instituțiile noastre uh, sunt de acord pentru a adopta acele măsuri concrete care pot combate planificarea fiscală agresivă și pot consolida transparența fiscală. Sigur că pot exista uh, diferențe tehnice de interpretare, dar știu că și dumneavoastră încercați să determinați care sunt urmările precise uh, ale recomandările pe care dumneavoastră la tax și la econ uh, le-ați uh, adoptat. Am subliniat punctele de convergență în introducerea mea dar nu doresc să fiu stahanovit în prezentarea mea și să acopăr absolut toate aspectele. V-aș indica totuși că în acest moment Comisia finalizează răspunsul său comun rezoluțiilor uh, tax, respectiv ECON și această sarcină uh, o luăm foarte în serios și vom reveni rapid la fiecare punct în manieră exhaustivă asupra acțiunilor pe care deja le-am întreprins sau pe cele care urmează să le întreprindem pentru a răspunde recomandărilor dumneavoastră. Angajamentul meu personal e acela de a colabora deplin cu Parlamentul, uh, atât pe acest punct cât și pe altele. Și uh, aș aborda și un alt subiect la care țineți foarte mult, domnule vicepreședinte Simon, accesul la documente. Și, în acest sens, v-aș reaminti că de când am asumat portofoliul fiscalității în cadrul comisiei, uh, această instituție a făcut dovadă de o transparență fără precedent și o spun cu liniștea celor care se bazează pe fapte. Comisia va da deja acces la, toatele docum- la toate documentele ce țin de codul de conduită. Și asta de la crearea acestei instituții la sfârșitul anilor 90, un lucru care n-a fost făcut niciodată în trecut. Nu știu, domnule președinte, dacă ați primit deja pachetul de documente trimis ieri, uh, urmare a anunțurilor făcute de președintele Juncker și de îndată ce vom avea un răspuns din partea Parlamentului asupra modalităților de consultare în camera, în birourile dumneavoastră la acestor documente, vom putea să vă trimitem și procesele verbale ale ședințelor uh, grupului pentru uh, cod de conduită. Iată în ce fel progresăm. Domnilor președinți, domnilor și domnilor deputați, iată cele câteva cuvinte de introducere pe care doream să vi le transmit și, firește, stau la dispoziția dumneavoastră pentru a uh, justifica alegerile pe care le-am făcut în acest pachet și să discutăm împreună despre calea politică pe care o vom urma împreună în lunile care vin. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc pentru această prezentare succintă și aș dori să spun că mă bucură faptul că avem o colaborare foarte bună cu serviciile dumneavoastră. În legătură cu ultimul aspect pe care l-ați menționat, transmiterea de documente, vă mulțumesc pentru faptul că ați dus la bun sfârșit această negociere și acest schimb de opinii. Asta ne dorim și noi de la această dezbatere. Există diverse probleme de natură juridică și practică cu care ne confruntăm, însă vom uh, aborda aceste chestiuni mai în detaliu la următoarea reuniune a coordonatorilor de la taxă. Acum vom trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri avem uh, sloturi de câte 5 minute pe care vom încerca să le respectăm. Începem cu reprezentantul PP, Pablo Salba. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit la această ședință comună. Sunt complet de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că avem aceleași obiective. Ne dăm seama că ați propus niște măsuri noi, foarte utile, care se bazează pe recomandările comisiilor recon și taxe. Ne bucură faptul că ați inclus în propunerile dumneavoastră aceste recomandări. De asemenea, sunt de acord cu ideea că această problemă trebuie să fie o prioritate absolută pentru noi. Eu întotdeauna am considerat că evenimentele triste la care am asistat sunt o veritabilă oportunitate să ne îndreptăm înspre un regim fiscal mult mai bun pentru întreaga zonă euro. Nu putem tolera ca statele membre să piardă milioanele de euro care ar putea fi utilizate pentru sănătate sau pentru educație sau pentru stimularea creșterii sau crearea de locuri de muncă. Consiliul însă are un cuvânt important de spus aici. Și de aceea am câteva propuneri, am două propuneri pentru dumneavoastră. Ne-ați spus câteva lucruri aici, însă în ce măsură credeți că ne va permite Consiliul să ne îndreptăm înspre acest deziderat al nostru de regim fiscal mai bun? Ce ne, la ce ne putem aștepta din partea Consiliului? Și în al doilea rând, domnule comisar, uh, în ceea ce privește colaborarea internațională. Avem nevoie, într-adevăr, de o mai bună colaborare internațională. Cum considerați dumneavoastră că autoritățile fiscale din SUA ar fi dispuse să colaboreze cu noi ca să obținem acest obiectiv? Vă mulțumesc, domnule comisar. În ceea ce privește relația cu Consiliul, revin la ceea ce am spus vis-a-vis -vis de Consiliul Ecofin. Relațiile cu Consiliul sunt bune. Am adoptat uh, documentele relevante într-un uh, timp record. Primele discuții de la Consiliu mi s-au părut uh, pozitive. Am vorbit despre obiectivele globale, despre voința politică. Și acum, sub președinția olandeză, am constatat că prioritatea asta este de maximă importanță și olandezii doresc să avanseze cât mai repede. Deci propunerile par a fi foarte bune în ceea ce privește BEPS. Totuși, trebuie să evităm riscurile de a fragmenta propunerea. Și sunt pregătit să vă dau explicații mai detaliate în ceea ce privește aceste aspecte. Statele membre au nevoie ca Comisia să fie fermă, dar și ca Parlamentul să exercite oarecare presiune prietenească, bineînțeles, dar este nevoie de această presiune în așa fel încât să avansăm. Și la G20 nu ne dorim blocaje. Și, și trebuie să respectăm și dorințele statelor membre. În ceea ce privește relația cu SUA, da, poate că există anumite îngrijorări vis-a-vis -vis de relația cu SUA, dar SUA au fost cele care au inițiat acest proces. SUA a lansat primul proces BEPS. Și echipa de bază a fost formată din reprezentanți SUA din, și eu am fost acolo și lui de Gindos. Uh, Însă săptămâna viitoare la Shanghai vom putea dezbate mai în detaliu toate aceste aspecte. Deci da, cred că cooperarea internațională cu SUA mai ales, dar și cu toate celelalte state din G20 este esențială. Deci, uh, îmbunătățirea transparenței va fi o prioritate pentru noi toți. Mulțumesc, aș dori să punem la punct și utilizarea cronometrului. Membrii trebuie să știe exact cât timp au la dispoziție și domnul comisar de asemenea. Pentru socialiști și democrați, Elisa Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit astăzi aici și vă mulțumesc de asemenea pentru munca și pentru eforturile pe care le-ați făcut întotdeauna în acest domeniu. Este o ședință comună între două comisii, Comisia Econ și Taxe 2, după cum știți, și dumneavoastră, domnule comisar, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în trecut, aveți de data aceasta competențe atât din punct de vedere bugetar, cât și din punctul de vedere al fiscalității. Așa că vreau să vă pun Uh, o întrebare din acest punct de vedere. Peste câteva săptămâni se vor prezenta recomandări pentru fiecare țară în parte, recomandări care deseori includ și chestiuni fiscale, respectiv de fiscalitate națională. Ar fi posibil ca în cadrul semestrului european să se abordeze și acele practici care uh, distorsionează concurența și să se facă sugestii în cadrul semestrului european. O a doua întrebare. Dacă s-ar face o analiză în cadrul semestrului european a dezechilibrelor macroeconomice, pentru că dacă, pentru că dacă combinăm uh, fluxurile de investiții directe din partea FMI-ului și din partea OCD-ului și informațiile pe care le-am dobândit pe aceste căi, am putea ști care sunt practicile de distorsiune care sunt utilizate în anumite țări în ceea ce privește baza fiscală. Și iată care este întrebarea mea. Veți introduce acest element în abordarea în cadrul semestrului european, da sau nu? O altă întrebare. Atunci când propuneți reduceri uh, pentru anumite țări, um, în general se spune că administrația fiscală ar trebui să fie protejată. Se va ține cont de aceste recomandări sau nu? În al treilea rând, bineînțeles, sper ca Consiliul să coopereze și să nu dilueze aceste propuneri. Și aș vrea să vă reamintesc că la alineatul 162 propunem Comisiei Europene să utilizeze articolul 117 al tratatului, dacă consideră că este necesar ca acesta să fie invocat, tocmai pentru a depăși problema unanimității. Este o procedură care este prevăzută în tratat. Mulțumesc. CSA, sulle recomandation pays par pays, oui. Da, în ceea ce privește recomandările pentru fiecare țară în parte, uh, răspunsul este da și sunt de acord în ceea ce privește temele de fiscalitate și vulnerabilitățile care apar în urma planificării fiscale agresive, care ar trebui să fie abordate în cadrul semestrului european. De fapt, acest lucru se întâmplă deja și analiza noastră va uh, pune sub reflector aceste elemente. Vom uh, explora această posibilitate și săptămâna viitoare și vom aborda această chestiune și problema dezechilibrelor macroeconomice pe care le-ați uh, menționat. Și cred că sunt chestiuni care trebuie tratate cu foarte mare uh, seriozitate și care afectează credibilitatea, așa cum se întâmplă și cu deficitul excesiv. Pentru că ar trebui să găsim cadrul adecvat pentru ca excedentul global din zona euro să uh, permită anumitor țări să meargă mai departe și celor care au mai mare marjă de manevră să facă mai multe investiții. În ceea ce privește utilizarea articolului 116, el n-a fost utilizat, n-a fost invocat niciodată până acum, însă Comisia, după cum știți, este întotdeauna dispusă să se gândească la toate posibilitățile, dar Uh, în mod normal și din punct de vedere tradițional, chestiunile fiscale se adoptă cu unanimitate, ceea ce uneori e aproape de nesuportat. Dar la acest punct pot să spun că sunt optimist, pentru că este un teren care a fost atât de mult dezbătut, uh, care este atât de dorit de opinia publică, încât statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea. Și dacă vom avea o, un raționament foarte precis uh, lăsând deoparte acele reticențe pseudotehnice uh, care nu fac decât să avantajeze pe cei care practică frauda fiscală, vom reuși. Avem un prim schimb de, de opinii și dacă trebuie să fim un pic mai duri, fiți convinși că o vom face. Și în ceea ce privește protecția administrației fiscale și recomandările de reducere a cheltuielilor publice, da, și aceasta este o posibilitate, dar vom vedea ce se va întâmpla cu aceste recomandări, pentru că ele, uh, în prin definiția lor, sunt pentru fiecare țară în parte. Mulțumesc, am dat drumul și la cronometru și acum domnul Ashley Fox pentru grupul ECR. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Grupul meu salută recomandările dumneavoastră care doresc să implementeze acordul internațional în cadrul uh, OCDE în ceea ce privește BEPS. Aceste recomandări, care au fost prezentate în luna octombrie anul trecut, trebuie însă să fie uh, implementate la nivel național. E adevărat, Uniunea Europeană are un rol de jucat pentru a exista o anumită coerență pentru aceste recomandări între statele membre. Dar, pe de altă parte, am îngrijorări uh, în sensul că pachetul acesta merge dincolo de îndrumarul oferit de OCDE prin BEPS. Și aș vrea să vă întreb, de exemplu, de ce ați prevăzut uh, clauza uh, de comutare și uh, a taxei de ieșire? Pentru că niciuna dintre acestea nu au fost propuse de OCDE. Aceste două măsuri restrâng circulația capitalului în UE și asta probabil că va obstaculiza și nu va um, uh, face progrese pe piața internă. În al doilea rând, propunerea dumneavoastră este foarte diferită de cea a OCDE-ului și, în mod surprinzător, este mai indulgentă. De ce se întâmplă acest lucru? De ce nu se aplică pentru toate acordurile cu țările terțe, deși OCDE-ul a dorit în mod clar să existe o armonizare la nivel internațional în acest sens? Din punctul meu de vedere, este prematur să avem o regulă a limitării intereselor, ținând cont de faptul că OCD-ul nu și-a terminat munca pe aspectele de grup și recomandările care vor veni după aceea. Pe de altă parte, de ce nu țineți cont de recomandările OCDE pe care restul lumii s-ar putea să le adopte? Aceasta ar putea să facă ca UE să se află într-o situație de dezavantaj față de alte țări care nu sunt în UE dacă rezultatele la OCDE vor fi diferite. Un ultim comentariu. Sunteți de acord că avem nevoie de o acțiune globală coordonată pentru acest domeniu și dacă da, atunci de ce ignorați recomandările OCDE în anumite cazuri și le depășiți în altele? Sau de fapt, nu vă urmăriți decât agenda dumneavoastră politică. Mulțumesc, vă rog, domnule comisar. Da, la ultimul punct sunt categoric. Nu există niciun fel de agendă politică pe care să o urmărească comisia sau un anumit comisar. Bineînțeles, la baza, uh, punctul de plecare, să zic așa, au fost lucrările de la OCDE, care au fost susținute de G20 și implementarea BEPS nu este suficientă din motive pe care le puteți înțelege foarte ușor și știu că pe dumneavoastră vă interesează foarte mult și anume că suntem o piață internă. Deci, pe o piață internă există reglementări și o jurisprudență a Curții de Justiție care poate crea oportunități suplimentare de care trebuie să ținem cont dincolo de ceea ce se întâmplă în cadrul BEPS. Și tocmai din acest motiv noi mergem mai departe și în ceea ce privește acea clauză switchover și anume a comutării, prevenirea dublei impozitări, asta înseamnă să permiți uh, refuzarea unor beneficii fiscale care uh, vin din faptul că nu s-a făcut impozitare în țara de origine. Asta face parte din politica externă în pachetul de bună guvernanță fiscală la nivel internațional și în cadrul unei abordări comune pentru acele țări terțe care uh, joacă acest joc. Și aici ne bazăm pe jurisprudența Curții de Justiție, deci am dorit să ne ajustăm la această jurisprudență. Ce vreau să spun cu aceasta? Dacă ne-am mulțumit doar cu BEPS și dacă n-am ține cont de faptul că noi suntem mai integrați decât restul comunității internaționale, atunci, practic, am permite multinaționalelor care uh, a, fraudează să profite de acest joc. Iată, este o lacună care trebuie evitată. Și tocmai de aceea spuneam că dacă rămânem doar cu BEPS, poate părea de bun simț, dar nu este suficient. Dar, domnule comisar, vreau să vă întreb, ați putea face comentarii și să ne spuneți de ce propunerea dumneavoastră în ceea ce privește aranjamentele hibride este mai indulgentă decât la nivelul OCDE, pentru că ne-ați explicat foarte clar de ce doriți să depășiți linia OCDE în anumite aspecte, dar nu și invers. Da, cred că am făcut-o deja am spus că trebuie să ținem cont de ceea ce s-a spus la Curtea de Justiție la acest punct. Deci a trebuit să ne ajustăm propunerile în funcție de jurisprudența curții. E destul de simplu de înțeles. Și trebuie să implementăm toate prevederile BEPS, dar trebuie să mergem mai departe dacă dorim să fim la fel de eficienți cum vor fi prevederile BEPS la nivel internațional și aceasta în cadrul strategiei noastre internaționale. Mulțumesc, domnule comisar, și acum, uh, din partea grupului ALDE, Cora, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Moscovici, că ați venit astăzi aici. Salut uh, pachetul prezentat de comisie și sunt de acord cu dumneavoastră. Transparența este probabil uh, arma noastră cea mai puternică. Dar, așa cum ați spus la Strasburg, nu e de ajuns să, să faci binele, trebuie să o faci și bine. Și am o întrebare. Pachetul comisiei, așa cum a fost prezentat, poate crea litigii și incertitudine juridică, pentru că unele concepte nu sunt foarte bine definite. De exemplu, în ceea ce privește garul, acea regulă antiabuz generală, dacă acest lucru uh, se implementează pentru companii care doresc să obțină avantaj fiscal și nu din motive comerciale care să reflecte realitatea. Însă vreau să vă întreb care este definiția unui uh, scop esențial și care este o definiție validă, pentru că nu dorim să avem tot felul de litigii pe marginea acestei clauze. Deci nu știu dacă puteți să ne clarificați mai bine cum veți rezolva această problemă a definițiilor. Acum, în ceea ce privește contextul uh, global, pe lângă întrebările puse de colegul uh, din partea PPE, uh, Statele Unite au trimis o scrisoare președintelui Juncker în care spuneau că um, s-a făcut o campanie practică care subminează companiile americane în această campanie anti-BEPS și vreau să vă întreb care ar fi răspunsul dumneavoastră concret la această scrisoare. Și o ultimă întrebare. Propunerea dumneavoastră nu include și prevederi de tranziție pentru ca companiile să se adapteze la timp. Nu știu dacă Comisia a ținut cont de acest lucru sau dacă va exista timp suficient pentru statele membre și pentru companii ca să se adapteze. Da, mulțumesc, domnule comisar, vă rog. Da, am să încep. Am să încep uh, cu scrisoarea trimisă de domnul Angeacru din partea Statelor Unite. Uh, Într-adevăr, această problemă a evaziunii fiscale și a, a luptei împotriva abuzurilor fiscale sunt o prioritate pentru toată lumea și orice companie, indiferent că sunt din Statele Unite sau din altă parte, trebuie să plătească impozita, impozitele în funcție de regulile din țara respectivă. Și nu se pot crea beneficii fiscale doar pentru anumite companii decât în cazurile în care aceste beneficii au fost acordate și sunt compatibile cu regulile statelor membre. Și statele membre trebuie să poată recupera sumele care au fost pierdute în urma acestor acorduri. Răspunsul va fi redactat de către președintele Juncker, însă acest lucru se aplică fără discriminare pentru toate companiile care sunt prezente în uh, Uniunea Europeană și nu există nicio discriminare față de companiile din uh, Statele Unite. Deci noi vom menține legătura cu autoritățile pe această temă, am făcut-o deja de mai multe ori și vom încerca să facem toate clarificările necesare. Și știu că um, ajutoarele de stat nu sunt de competența mea, sunt de competența doamnei uh, Vestager, dar vom lămuri acest lucru la întâlnirea G20 de la Shanghai săptămâna viitoare. Acum, în ceea ce privește definiția clauzei antiabuz, această prevedere din directiva antiabuz a evaziunii fiscale prevede ca nicio regulă, în cazul în care nicio regulă antiabuz uh, nu este identificată, aceasta se reprezintă un fel de plasă de siguranță și noi considerăm că această prevedere antiabuz din directivă reprezintă un complement absolut necesar față de măsurile antiabuz specifice. Această clauză generală va împiedica crearea de avantaje fiscale preferențiale, față de care acum suntem uh, impotenți și este o chestiune foarte specifică și la nivelul curții de mai multe ori uh, s-a făcut jurisprudență pe această temă și acest lucru s-a aplicat deja în cadrul directivei. Și acum, în legătură cu calendarul. Vom face același lucru ca la OCDE. Toate statele OCDE vor trebui să respecte aceste reguli. Unele state membre au început deja să redacteze legislație în conformitate cu propunerile noastre, deci uh, suntem uh, practic pe aceeași lungime de undă cu acordul BEPS. Și vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea pe care grupul dumneavoastră ne o acordă la comisie. Mulțumesc. sur les réactions Mulțumim, domnule comisar. În ce privește reacțiile americane, Statele Unite înțeleg cam greu sistemul nostru de drept al uh, concurenței și non-respectul dreptului la concurență, pentru că ei nu au uh, legislația echivalentă în ce privește ajutoarele de stat. Uh, și Comisia lor nu are aceleași puteri ca și Comisia Europeană. Pe de altă parte, în ce privește Comisia Tax, avem intenția să ne deplasăm în Statele Unite la începutul lunii mai pentru a ne întâlni cu omologii noștri din Camera Reprezentanților și din Senat și am să le fac o propunere, <laughs> vom vedea care va fi răspunsul, anume de a obține audieri comune ale unor multinaționale, fie americane, fie europene. Pentru că la sfârșitul anului trecut, vă amintiți, am observat în audierile pe care le-am avut cu unele multinaționale, am observat deci că anumiți lideri care se aflau în fața Camerei Reprezentanților de la Capitol Hill și răspundeau întrebările noastre aici în Parlamentul European, alcătuiau niște răspunsuri foarte, foarte diferite. Poate că organizarea unor audieri comune Ah, ne-ar permite să înțelegem care este situația exactă a acestor multinaționale. Acum, din partea GUE, îi dau cuvântul domnului Miguel Viegas. Então, tinha um conjunto de questões mais ou menos específicas. Am o serie de întrebări specifice să-ți adresez și prima se referă la raportarea țară cu țară. Prevedem un prag de 750 eh, de milioane de euro în ce privește cifra de afaceri a societății vizate. Dincolo de acest prag, raportarea este obligatorie. Dar, fixând un astfel de prag, lăsăm la o parte 80 până la 90% dintre societăți. Și atunci îmi pun întrebarea, nu am putea scădea acest prag, evitând astfel ca majoritatea întreprinderilor în majoritatea societăților să scape uh, acestui sistem de raportare. Apoi, în ce privește divulgarea informațiilor. Ați spus că s-au făcut niște studii. Ele s-au efectuat la nivel intern sau o firmă de consultanță a fost mandatată cu acest rol? Și dacă da, ce companie? Este oare PricewaterhouseCoopers, care a efectuat un studiu similar și în dosarul bancar? fiind vorba de deducerea dobânzilor pentru a calcula ce e sau nu impozabil, OCDE-ul prevede un interval de 10 până la 30%. În directiva sa, Comisia a ales să fixeze un prag uh, superior, și anume limita superioară, 30%. Și vreau să știu potrivit cărui criteriu. De ce s-a uh, ales maximizarea posibilității deducerii dobânzilor? Și pe aceeași temă, uh, posibilitățile limitate pe care le oferă această ipoteză. De ce au fost excluse întreprinderile financiare? Apoi, regula în ce privește societățile străine controlate. E un principiu care prevede ca beneficiile să fie impozate în statul membru unde aceste societăți sunt controlate. Dar intervine și un criteriu specific. Se spune că rata de impozitare în statul TEț trebuie să fie inferioară cu 40% față de rata de impozitare din statul membru și mă întreb potrivit cărui criteriu s-a fixat acest prag, care pentru mine este unul foarte scăzut. Dacă această rată e fixată la 30%, tot nu e bine și ni se spune că trebuie să coborâm până sub 20%. După părerea mea și a unor universități pe care am consultat, acest prag ar trebui să fie mai ridicat. În fine, aceste reguli nu funcționează și mă refer încă o dată la societățile străine controlate. Regulile nu funcționează în cadrul spațiului european. Și atunci mă întreb de ce nu le aplicăm și în Uniunea Europeană, deoarece majoritatea jurisdicțiilor fiscale se găsesc totuși în Uniunea Europeană. Domnule comisar, un direct à M. Fox, euh, nous restons. Răspuns domnului Fox. Rămânem pe baza raportului OCD și a BEPS. E vorba de o directivă privind standardul minim, conform recomandărilor OCD. 750 de milioane de euro e o cifră propusă de OCD și obiectivul este de a ținti tocmai multinaționalele care au mijloacele uh, de a uh, face o planificare fiscală agresivă mm, și care dispun de mecanisme de optimizare fiscală. Acum, în ce privește Comisia Europeană, noi ținem pasul cu OCD, dar statele membre pot firește să meargă încă și mai departe, dacă o doresc. În ce privește studiile, efectuate în ce privește uh, publicitatea sau nu a datelor, ei bine, informațiile mele se bazează pe studii interne. Regulile în ce privește societățile străine controlate ei bine, deductibilitatea dobânzii urmăm din nou regulile standard. 30% e pragul superior, dar statele membre frește pot depăși dacă doresc. Întreprinderile financiare, într-adevăr, sunt excluse, deoarece discuțiile sunt încă în curs la OCD, Acolo încă se lucrează pe această temă și, cum vă spuneam la început, combaterea fraude și evaziune fiscale nu se va opri. La fel, nici lucrările OCDE nu se opresc. În niciun caz nu acesta este sfârșitul istoriei, ci din potrivă o etapă în plus. Acum, în numele verzilor, doamna Jolie. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului comisar pentru prezență. Săptămâna trecută, ecologiștii acestui parlament au publicat un raport în ce privește practicile de optimizare fiscală ale IKEA. În ciuda unui acces limitat la informațiile financiare ale grupului, am putut să estimăm cât a pierdut contribuabilul european prin neplata impozitelor de către IKEA. E vorba de 50 de miliarde în șase ani mai multe fali ale sistemului încurajate de anumite state membre au permis acest lucru. Țările de jos și, într-o oarecare măsură, și Luxemburg permit non-impozitarea royalties și a, intereselor, a dobânzilor din dividende care permit acestei companii să retransfere aceste fonduri în Liechtenstein. Centrul de Coordonare European a găsit că IKEA reușește să facă deductibile dobânzile naționale. În ciuda pachetului propus de dumneavoastră în ianuarie, care firește o etapă importantă pentru noi, uh, el nu rezolvă toate lacunele fiscale și portițele de care s-a servit și IKEA și alte șantiere, alte dosare sunt necesare, cum ar fi um, baza impozabilă în Europa sau taxarea, impozitarea efectivă. Domnule Moscovici, în lumina acestui raport ne puteți confirma, 1. că propunerile puse pe masă de comisie la sfârșitul lui ianuarie nu vor mai permite ca atare să pună capăt sistemului IKEA de evitare a impostului și deci că alte măsuri vor fi necesare, că în Belgia uh, aceste dobânzi naționale aduc prejudicii și că acestea trebuie discutate în grupul pentru codul de conduită a statelor membre, că tema neplății impozitelor și a transferului uh, beneficiilor aduce din nou pe masa Consiliului tema uh, impozitării efective. Ce poziție apărați dumneavoastră și ce poziție apăr, apă, apără statele membre? Uh, domnule comisar, vă mulțumesc, doamnă Jolie, și să le mulțumesc verzilor pentru acest raport. E o contribuție utilă la dezbatere și văd că schimbările noastre progresează și recunoaște totuși anumite calități propunerile noastre și mă bucur. După o primă analiză care trebuie aprofundată, în raportul pe care îl citați combină mai multe elemente. Exonerarea la sursă, potrivit directivele vizând redevențele, apoi acele patent box, în al treilea rând niște structuri opace și o un stat terț, Liechtenstein. E bine, e o structură complexă pentru care există instrumente în uh, instrumentele pe care Comisia le propune pentru a combate evaziunea fiscală în UE. încercăm să asigurăm o impozitare efectivă în statele de origine, în eh, cazul în care țările de destinație nu își exercită dreptul de impozitare și Comisia susține această abordare. Apoi, statele membre s-au angajat anul trecut să își schimbe regimul de patent box pentru a uh, urmări recomandările OCD și noi, în cadrul grupului pentru codul de bună conduită, urmărim aceste evoluții, atrăgând atenția statelor membre când evoluțiile nu sunt suficiente. În ce privește statele terțe, Pachetul adus pe 27 ianuarie conține reguli vizând uh, societățile străine controlate, definește de asemenea o abordare de tip dialog cu jurisdicțiile uh, din uh, Uniunea Europeană și am adoptat și un standard de schimb automat de informații care aduce o soluție în cazul beneficiarilor reali atunci când structurile sunt opace. În ce privește Liechtensteinul, aș reaminti că anul trecut am semnat un acord bilateral uh, privitor la abolirea secretului bancar și discuțiile uh, sunt în curs asupra anumitor regimuri fiscale uh, dăunătoare uh, în grupul pentru codul de conduită. Am să uh, mă deplasez uh, în săptămânile care vin la Monaco pentru a semna un acord bilateral similar. Pachetul combinat cu anumite inițiative paralele, pentru că acest pachet nu e totul, consider eu e un răspuns adecvat la uh, lucrurile pe care le semnalați în raportul IKEA. Anumite fenomene citate în acest uh, raport fiind a, făcute publice, mă vor determina să iau măsurile a, corespunzătoare în ce privește regimurile a, fiscale dăunătoare. Ați vorbit și de a, statul belgian, cadrul anti-abuz în cazul belgian trebuie consolidat pentru a preveni ca situații de abuz din partea companiilor să mai intervină. Vedeți că efortul pe care îl facem merge în direcția cea bună și până la urmă converge cu preocupările dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru un raport foarte util. Mulțumim, spune președintele. Aș adăuga că la Comisia Tax am prevăzut niște audieri cu responsabilii anumitor Uh, jurisdicții uh, de mici proporții care au fost puțin cooperante până acum, printre acestea și Liechtenstein, uh, și vom discuta tocmai acest dosar în săptămânile care vin. Acum, pentru grupul RDD, îi dau contul lui Marco Vali. Grazie, președinte. Vrei trei domande per il Comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare succintă pentru domnul comisar. În primul rând, în ceea ce privește procedura privind dezechilibrele macroeconomice pentru anumite țări, de exemplu Olanda. Aceste țări acumulează surplusuri în sistemul, în uh, zona euro și surplusuri, e vorba de surplusuri de cont curent. Noi considerăm că Comisia ar trebui să se gândească la penalizarea acestor practici. Sunteți de acord cu mine sau aveți o altă opinie? Nu considerați că este un paradox în Europa? Și domnul Juncker a condus această idee din Luxemburg. Vis-a-vis de Luxemburg au apărut anumite semne de întrebare în ceea ce privește evaziunea fiscală sau uh, evitarea fiscală. Și apoi domnul Dijsselbloem vine din Olanda, care este o țară din topul surplusurilor. Când spuneți că riscăm să pierdem anumite oportunități, eu cred că ar trebui să numim, să arătăm cu degetul țările implicate. Dacă țările respective nu vor accepta responsabilitatea care le revine, trebuie să vedem ce poziție avem și noi la Parlament în lumina documentelor pe care le vom primi. S-a vorbit despre transparență, despre documente, despre munca grupului privind codul de conduită. Am încercat să obțin aceste documente, însă de multe ori, când m-am uitat peste aceste documente, erau multe secțiuni cenzurate din document. Eu mă întreb, oare statele membre chiar uh, văd tot ceea ce trebuie sau uh, au, uh, au cenzurat foarte multe documente și astfel noi nu putem lucra cum trebuie. Eu nu am să mă refer acum la rapoartele pentru fiecare țară, pentru că vom dezbate această temă săptămâna viitoare. Dezbaterile acestea sunt încă în pregătiri și nu sunt în măsură să divulg informații din acest raport. Ați subliniat problema dezechilibrelor macroeconomice dintre cutare și cutare țară. Într-adevăr, zona euro conține un surplus curent extrem de mare. Acest uh, excedent însă este legat de anumite situații extrem de diferite în diversele state membre. Situația din Olanda este diferită de situația din alte țări, de exemplu. Eu cred că Olanda va primi alte sugestii anul acesta. Suntem după președinția luxemburgheză. Și președinția luxemburgheză a fost excelentă din punctul de vedere al uh, muncii în domeniul fiscal. Vă aduc aminte de, de directiva privind hotărârile fiscale, declarațiile fiscale. Președinția olandeză a declarat că are, consideră această problemă de, că este o prioritate maximă n am să vă dau în o întreagă listă a tuturor statelor membre implicate aici. Dezbaterea este publică. Mai multe state membre doresc să se țină de principiile BEPS, însă sub egida președinției olandeze încercăm să ajungem la un document global. Și trebuie să vedem cum se leagă acest lucru și de propunerea CCCTB. Trebuie să înregistrăm mai multe progrese în așa fel încât impunerea impozitării acolo unde se realizează profiturile să devină realitate. Însă, bineînțeles, nu pot să le imputez statelor membre faptul că cenzurează anumite părți din documentele pe care le furnizează. Este la latitudinea lor dacă consideră că se cuvin astfel de cenzurări din documente. însă rapoartele noastre vor fi complet disponibile în camera. Astfel le ve veți putea analiza și veți putea lua act de anumite elemente care până în prezent poate că sunt uh, cenzurate. Acum pentru ENF, Barbara Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, pe 28 ianuarie ați prezentat acest pachet privind impozitarea privind fiscalitatea corporațiilor și vă bazați pe mai mulți piloni. Impozitarea efectivă, creșterea transparenței și îmbunătățirea concurenței. Și la acestea se adaugă și o strategie externă pentru um, impozitarea eficientă. Bazele acestui pachet sunt este inițiativa, inițiativa BEPS de la OCDE, care dorește să lupte împotriva transferului de, bunu, de profituri. Ați spus că doriți să fiți o forță care să ducă înainte aceste eforturi. Aș dori să vă readuc aminte o scrisoare a, de pe 11 februarie anul curent, care a fost transmisă de Ministrul de Finanțe președintelui Juncker și care va, va, va parveni și dumneavoastră. În această scrisoare se vorbea despre dege Competiție. În această scrisoare se spunea că măsurile de punere în aplicare nu sunt uh, coerente sau chiar contrazic principiile BEPS. Țările OCDE și țările G20 au căzut de acord asupra unei punere în aplicare uh, coordonate, armonizate a BEPS, însă apoi în Senatul American a, avut loc o audiere și ministrul de finanțe din SUA îi sugerează Comisiei Europene să țină sub control anchetele doamnei Vestager. Cum justificați aceste acțiuni? Cum explicați discrepanțele acestea. Americanii consideră că există anumite divergențe în comportamentul comisiei. Ei spun că comisia nu respectă BEPS, însă dumneavoastră spuneți că BEPS reprezintă izvorul tuturor uh, propunerilor din uh, acest pachet uh, pentru fiscalitatea corporațiilor. Vă mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Doamna Capel. Aș dori să vă readuc aminte cele spuse deja de mine și domnul președinte ca răspuns la o întrebare anterioară. Situația din Statele Unite este extrem de importantă pentru noi, în mod evident, atât pe plan economic cât și politic, bineînțeles, cât și pe planul cooperării fiscale. Repet, dacă n-ar fi fost Statele Unite acolo în momentul în care a început inițiativa BEPS, atunci probabil că inițiativele noastre nu ar fi existat. Îl cunosc pe Jack de mai multă vreme și îl cunosc foarte bine și cooperarea cu el este excelentă. Scrisoarea despre care vorbiți a fost adresată domnului uh, Juncker. Totuși, poate că există oarecare neînțelegere aici, pe care a menționat-o și domnul Lamasur. Sistemele nu sunt aceleași. Mm, metodele de lucru în diversele întreprinderi sunt diferite. Sunt întreprinderi private. Anumite măsuri poate că afectează, din Statele Unite, poate că afectează anumite măsuri pe care le luăm noi în Europa. Însă, nu există niciun tratament discriminatoriu vis-a-vis -vis de firmele americane și trebuie să continuăm pe calea cooperării fiscale ca și pe calea cooperării economice. Deci noi dorim să continuăm dialogul cu autoritățile americane. Peste câteva zile, după cum vă spuneam, voi fi la Shanghai, la G20 și acolo mă voi întâlni cu Jack Lu. Cu această oportunitate vom putea discuta și vom putea vedea cum să ne continuăm cooperarea într-o manieră cât mai bună că întotdeauna eu sunt solidar cu colega Margrethe Vestager și și ea este pregătită întotdeauna să mă asculte. Suntem un duet foarte bun. Eu, noi, eu propun uh, legislație și ea o aplică cu foarte multă fermitate. Este o femeie foarte curajoasă care își face munca așa cum trebuie și este foarte obiectivă și are abordare politică foarte bună. Însă ea nu dă dovadă de discriminare în abordarea sa. Vă mulțumesc. Pentru PPE are cuvântul domnul Gunnar Höckmark. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Când ați amestecat companiile multinaționale cu evaziunile fiscale, am avut o oarecare reacție. Poate că aceste chestiuni ar trebui abordate într-un tribunal, nu în declarații politice. Apoi, au apărut foarte multe afirmații despre evaluările de impact și cum ar trebui să fie făcute aceste lucruri. Aici cred că întrebarea nu este ce ar trebui să faceți, ci cum ar trebui să abordați problema. Avem recomandările OCDE. Și deci comisarul a spus foarte clar că dorește să meargă dincolo de aceste recomandări. Acest lucru însă va avea consecințe. Mă surprinde faptul că în această dezbatere încă nu am, avut, nu am auzit cuvintele concurență și uh, diferența de investiții. Cum abordăm aceste probleme este o problemă, este o chestiune crucială. Una dintre problemele cu care se confruntă Europa este faptul că avem o povară fiscală mai mare decât în alte regiuni. Dacă facem lucrurile așa cum uh, le-am făcut până acum, vom avea și mai mult de pierdut. Ar trebui să luptăm împotriva evaziunii fiscale. Dar trebuie să luptăm și împotriva firmelor care subminează baza impozabilă. Comisia trebuie să dea dovadă de coerență în momentul în care abordează toate aceste probleme de investiții, de creștere economică și așa mai departe. Dacă ajungem să avem o povară fiscală mai mare, chiar mai mare decât în prezent, prin comparație cu soa, atunci vom, nu vom face decât să erodăm concurența. Trebuie să țineți seama de aceste aspecte, pentru că este important să ținem seama de ele în momentul în care luptăm împotriva evaziunii și evitării fiscale. Mulțumesc, domnul comisar, aveți cuvântul. În primul rând, da. Cred că aveți dreptate. Evaziunea fiscală este diferită de planificarea fiscală agresivă. Însă, atunci când firmele acționează de plin conștiente de lacunele și de portițele care le sunt la dispoziție în legislație, atunci avem o problemă, pentru că rezultatul este o pierdere netă pentru finanțele publice. Se încasează mai puține impozite din partea acelor firme și IMM-urile, pe de altă parte, plătesc mai multe impozite. De aceea trebuie să existe o diferență. Pachetul pe care îl propunem noi dorește să lupte atât împotriva evaziunii fiscale, cât și împotriva planificării fiscale agresive, precum și împotriva erodării bazei impozabile. Sunt sigur că suntem de acord pe acest punct, dar permiteți-mi să fiu mai concis aici. Apoi, în ceea ce privește concurența și atractivitatea, eu am, uh, m-am referit la acest lucru în introducerea pe care am făcut-o astăzi și aș dori să revin asupra acestui punct. Pentru punerea în aplicare acestor chestiuni la nivel european, avem nevoie de mai multă siguranță pentru firme, siguranță juridică, de o mai mică povară administrativă și de o șanse egale. Mai mult de 100 de jurisdicții deja s-au angajat să pună în aplicare recomandările OCDE și ale summitului G20 din Antalya. Noi ne confruntăm cu o mișcare globală de luptă împotriva evaziunii fiscale și nu suntem singuri. Noi dorim să ne coordonăm și să ținem seama de aceste două dimensiuni, transparența și planificarea fiscală agresivă. În același timp, trebuie să ne dorim să să ținem seama și de situația concurenței în spațiul european. Noi nu propunem măsuri necu- complet necunoscute statelor membre. Ele au fost deja dezbătute cu statele membre. Avem de-a face cu concurența, cu șansele legale și în ceea ce privește Uh, concurență dintre firmele mari și IMM-uri, studiile arată că IMM-urile plătesc din cauza acestor practici fiscale cu 30% mai multe impozite. Vă mulțumesc. Pentru grupul SND are cuvântul domnul Cofod. German. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând, vă mulțumesc pentru acest pachet fiscal pe care l-ați prezentat și pentru poziția foarte clară în ceea ce privește raportarea pe țară. Aș vrea să fac și un comentariu. Și pentru colegul meu, Gunnar, este un fapt, fapt faptul că aceste companii um, care abuzează de sistem, practic dăunează societății, IMM-urilor, așa cum spunea domnul comisar, au o rată de impozitare mult mai mare, practic, decât multinaționalele. Deci e vorba aici uh, de a face justiție și de a egala concurența. Și aș vrea să vă pun și o întrebare în acest sens, pentru că multi, multe multinaționale au această procedură de taxe lucrează cu mari instituții financiare, cu consultanțe financiare pentru a-și schimba profiturile dintr-o parte în alta către uh, paradisuri fiscale și la Comisia Taxe este una din nedreptățile pe care am analizat-o și unde am dorit să vedem că se iau măsuri. Așa că, domnule comisar, aș vrea să vă întreb ce putem face pentru a oferi un cadru juridic care să ofere sancțiunile necesare față de acele companii, bănci, toată această adevărată industrie, toate aceste entități care lucrează în acest sens atunci când sunt prinse asupra faptului în aceste acorduri de um, evaziune fiscală. Cred că este un element crucial acela de a avea sancțiuni față de toate aceste entități și dacă sunteți Uh, de acord că trebuie să avem sancțiuni față de această planificare fiscală agresivă, față de uh, evaziunea fiscală, cred că ar trebui să le luăm pur și simplu licențele de activitate dacă continuă cu astfel de activități. Aceasta ar fi prima întrebare. Aș vrea să știu dacă aveți vreo inițiativă din partea Comisiei, pentru că este un element de care avem nevoie pentru a rezolva problema la rădăcină. Mulțumesc. Domnule comisar, vă rog. Mulțumesc. Lupta împotriva abuzurilor în domeniul fiscal merge și mai departe de uh, măsurile propuse în acest pachet, dar trebuie să fim conștienți de faptul că există și limite de acceptabilitate socială, să spunem. Uh, evaziune fiscală, fraudă fiscală, orice fel de avantaje sau fraudă fiscală. Deci suntem doar la început. Am debutat prin intermediul acestui pachet pe care l-am prezentat și sunt convins că vom merge mai departe, însă rămâne de văzut uh, cum și când uh, vom avea publicitate pentru această raportare pe țară. Știți că sunt favorabil, o repet aici, sunt convins că va exista o schimbare de mentalitate culturală, psihologică, politică care este acum în curs și este un proces pe care nu-l putem opri, iar noi vom însoți acest proces și, așa cum s-a spus aici, putem merge și mai departe în acest domeniu. Există deja reguli de audit care au fost elaborate în 2014 Vom analiza și um, niște acorduri în ceea ce privește companiile și consilierii fiscali pentru a propune noi prevederi. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum domnul Rosati din partea grupului PPE. Da, doresc să intervin din nou, domnule președinte. Aceste decizii fiscale despre care am dezbătut uh, mai, de, mai devreme. Am vorbit și cu doamna comisar Vestager pentru mai multe țări și aceste decizii fiscale sunt ilegale. Atunci când ele au fost publicate, cei care au profitat practic țările și companiile, țările care au fost afectate au putut uh, să recupereze banii pe care îi pierduseră și asta cred că nu a fost o consecință prea bună. Deci uh, vreau să vă întreb, domnule comisar, uh, de cine ține responsabilitatea, pentru că mm, eu aș vrea ca țările care sunt implicate în aceste decizii fiscale să fie sancționate, nu recompensate. Deci mă întreb dacă va exista o legislație care să rezolve această problemă sau cum se va face. Da, cred că un mediu mai transparent uh, pentru companii va ajuta în acest sens, uh, pentru că este vorba aici de resurse proprii, uh, care este o temă ce poate ține de mai multe portofolii la nivelul comisiei, după cum știe și domnul Lamasur. Lucrăm aici mai mulți comisari, doamna Vestager, eu, vicepreședintele Timerman și așa mai departe. Președintele, da, Domnul Cafut este co-raportor, de astfel aceasta este una din recomandările pe care le-am putea face noi. Și uh, la taxe am vorbit deja despre acest element, am putea să reiterăm și de altfel este logic, pentru că este practic uh, o reluare de impozit care se face la inițiativa Comisiei. Este obligatoriu pentru țara care acordase un avantaj fiscal uh, anormal și acea sursă e normal să se întoarcă la bugetul european, deci practic să ajute bugetele tuturor statelor membre. Este o propunere pe care am făcut-o la taxe și o vom relua probabil. Domnul Rosati acum, care este disponibil acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș vrea să revin la accesul public la această raportare pe țară. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în cazul în care se adoptă această soluție, care credeți că va fi consecința pentru companiile din Europa sau cele care se află în alte părți ale lumii, de exemplu în China sau în Statele Unite. Pentru că aceste soluții care vor revela publicului uh, Uh, informații fiscale ale acestor companii, practic le vor face să uh, aibă un dezavantaj față de celelalte companii. Și vreau să vă întreb de asemenea care este părerea dumneavoastră în legătură cu rolul comisiei în acest proces, pentru că din, din câte am înțeles până acum, comisia va fi responsabilă pentru a, a pentru chestiune de procedură. Nu știu în ce măsură e bine sau nu ca Comisia să aibă dreptul de acces la aceste informații? Credeți că ar fi util pentru ca Comisia să-și îndeplinească rolul de gardian pentru această directivă sau nu? Acum o a doua chestiune, care se referă la studiile de impact. Din câte am înțeles, obiectivul final al acestui studiu de impact este acela de a ne asigura că companiile multinaționale își plătesc impozitele așa cum trebuie și cât trebuie în Europa. Am înțeles că asta până la urmă va însemna să plătească mai mult din punct de vedere practic. nu știu dacă s-a făcut vreo evaluare a impactului pe care l-ar avea această decizie pentru aceste companii și dacă există cumva riscul ca unele din aceste companii să hotărească să plece din Europa spre alte jurisdicții în urma acestor uh, îmbunătățiri, să zicem așa, a colectării impozitelor în Europa. Da, sunteți un luptător pentru cauza europeană. Domnule comisar, vă rog. Da, în primul rând am să repet că ceea ce facem acum este să prezentăm acest uh, pachet uh, împotriva eludării fiscale și este o abordare în două etape prima etapă, și despre aceasta va fi raportul dumneavoastră, este aceea a implementării standardelor care au fost propuse de OCDE și acolo ne vom limita la un schimb de informații între administrațiile fiscale. Și mm, este obligatoriu să se facă acest lucru. După aceea, în aprilie, vom veni cu o nouă propunere în ceea ce privește publicitatea acestor informații. Nu știu cum va arăta această propunere, pentru că, după cum v-am spus, va depinde de concluziile pe care nu le cunosc astăzi, a studiului de impact, care va fi condus de a, serviciile a, colegului meu, domnului Hill. A, eu v-am spus că eu unul sunt pentru această publicitate, dar trebuie să ținem cont și de această raportare pe țară, tocmai în funcție de întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, și anume se pune problema de a ști dacă aceasta ar putea fi o problemă pentru competitivitatea mediului nostru de afaceri. Eu unul cred că dacă ă, studiul de impact care este greu de realizat, dacă acest impact va fi foarte mare, atunci n-ar trebui să o facem acum. Dacă nu, atunci, pentru că suntem pentru transparență și uh, concurență loială, ar trebui să mergem mai departe foarte rapid. Însă eu cred că niște condiții echitabile pentru toată lumea și egale pentru toată lumea uh, sunt în linie cu munca noastră împotriva dublei impozitări și asta uh, reprezintă o contragreutate față de cealaltă problemă. Eu, în calitate de comisar, uh, îmi doresc ca Comisia să reglementeze mai bine aceste domenii și tocmai de aceea am ajuns la acea directivă asupra deciziilor fiscale. E clar că Comisia nu se poate pronunța atunci când există o problemă între două state membre, Însă, întrebarea dacă comisia ar trebui sau nu uh, să propună această directivă este o întrebare foarte bună și bănuiesc că în raportul dumneavoastră probabil că veți pronunța într-un sens, sens sau altul. Și ar fi util nu doar pentru Comisie, ci și pentru interesul public european în general. Mulțumesc uh, și acum Emanuel Morel din partea grupului SID. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cred că s-a spus deja aici, este o etapă importantă pentru noi. E clar că facem progrese și e clar, așa cum a arătat toată lumea, implicarea personală a domnului comisar este foarte importantă. Cred că a, uh, aceasta va reprezenta un adevărat salt calitativ în ceea ce privește lupta împotriva evaziunii fiscale. Însă aș avea și un uh, alt comentariu. Sunteți un pic cam optimist față de atitudinea Consiliului pe care Ați spus-o deja și în fața președintelui Luxemburgului. Avem și conceptul de companie cu loc de reședință stabilă. Aveam o propunere foarte bună înainte și iată că la Ecofin, țara care a făcut această propunere dă un pas înapoi. Deci, iată, este o atitudine dublă care este complicată pentru noi, însă așa se întâmplă la Consiliu și asta înseamnă că la Parlament trebuie să ne menținem presiunea asupra Consiliului. Revin acum la raportarea pe țară. Colegul Rosati spunea că uh, băncile europene sunt uh, supuse uh, revelării informației, însă acest lucru nu se întâmplă și peste, peste mări și țări în alte părți ale lumii. Este vorba aici și de competitivitatea europeană. Domnul comisar spunea că dorește să se mențină CBC-ul public și este adevărat. E vorba aici de acea sumă de 150 de milioane de euro, chiar dacă reprezintă doar 10-15% din companii, însă vreau să vă întreb dacă suma care este acoperită de directivă este importantă sau numărul de companii care sunt acoperite, pentru că obiectivul este ca un număr cât mai mare de companii multinaționale să fie afectate de această directivă pentru a restabili echitatea față de surorile lor mai mici la nivel național. Deci eu am înțeles foarte bine raționamentul domnului comisar. Și un ultim comentariu. Colegul Cofoda a menționat acest lucru, dar revin. În anterioara comisie taxe am abordat problema lacunelor juridice și există aici problema optimizării fiscale și există acel caz Ikea la care s-a referit doamna Jolie și uh, Uh, relațiile cu administrațiile publice sunt foarte uh, complicate, nu există o adevărată concurență, există multe conflicte de interese și, domnule comisar, în mod personal aș vrea să vă întreb dacă n-ar fi util să ne gândim deja la un regim de incompatibilitate între Consiliul de Administrație într-o companie și Consiliul pentru Clienți Privați. Cred că asta ar însemna să facem progrese. Mulțumesc, domnule comisar, vă rog. Mulțumesc. Acum, în legătură cu Consiliul, nu doream să fiu prea optimist, dar afirm în continuare că președinția luxemburgheză a fost una bună pentru că ne-a permis să trecem mai departe foarte rapid și în condiții onorabile în ceea ce privește directiva pentru decizii fiscale, pentru schimbul de informații, bineînțeles uh, dincolo de poziția Comisiei, de poziția Parlamentului European și până la urmă s-a dat dovadă de bun simț și echilibrul global a fost menținut. Și nu uh, președinția luxemburgheză a fost cea reținută, ci poate alte state membre. Deci, până la urmă, s-a ajuns la un compromis. Pe de altă parte, am constatat o voință politică foarte clară din partea actualei președinții pentru a face progrese la acest pachet și salut acest uh, fenomen. Însă, după aceea vom vedea dacă într-adevăr uh, vom reuși sau nu. Pentru că am văzut la Consiliu că există um, această atitudine că BEPS ar putea fi suficient, dar e clar că avem nevoie și, repet, avem nevoie să mergem mai departe pentru a atinge obiectivele pe care ni le dorim. Și Parlamentul are un rol important de jucat în acest sens, pentru ca la Consiliu să se facă progrese și Parlamentul cred că are o putere deosebită. Aveți cu adevărat un rol foarte important. Sunteți ascultați pentru că există o presiune, o capacitate de influență pe care trebuie să o utilizați dumneavoastră și o voi utiliza și eu. Acum, în ceea ce privește uh, sugestia din urmă, eu, în calitate de comisar, uh, evit să mă pronunț uh, în numele meu propriu, mai ales când e vorba de portofoliul unui alt comisar. Însă cred că e bine să eviți conflictele de interese, asta înseamnă să dai dovadă de inteligență. Și ați înțeles probabil că este un domeniu la care ar trebui să ne gândim mai în, mai în profunzime. Pentru că toate acestea merg mână-mână cu abordarea de transparență fiscală. Deci, iată, n-am încheiat procesul, avem nevoie unii de alții, însă ă, trebuie să încercăm să mergem pe drumul cel bun și să ne gândim la ce poate face Consiliul. Mulțumesc. Și acum, domnul Luche. Guten Abend, Herr äh, Kommissar. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Fragen stellen. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar, că răspundeți întrebărilor noastre. Doresc să vă adresez o întrebare despre raportarea pe fiecare țară. Ați spus că ați ales o formă prudentă a bazei fiscale consolidate comune a societăților care să nu fie publică și că există uh, un prag de 750 de milioane și numai dincolo de acestea societățile uh, sunt obligate la regula raportării publice de ce faceți o diferență între uh, societățile în funcție de cifra lor de afaceri, dacă aceasta depășește sau nu 750 de milioane de euro? Uh, astea sunt oare uh, condiții egale pentru toți? E compatibil asta cu principiul concurenței echitabile? Și întrebarea pe care eu mi-o pun e următoarea. Va exista această linie de demarcație de acum între societățile care fac o cifră de afaceri sub 750 de milioane de euro și care vor putea să-și uh, deplaseze activitatea, să schimbe modelul de organizare, să utilizeze subcontractori pentru a se substrage obligațiilor CCCTB. Aș vrea să mai știu dacă va exista vreo compensare, întrucât spuneți că IMM-urile plătesc cu 30% mai multe impozite decât multinaționalele. Pentru că multinaționale își permit să facă planificare fiscală și, în fine, o ultimă întrebare. În celelalte secțiuni ale pachetului pe care ni l-ați prezentat, ați prevăzut o distinție între IMM-uri și marile uh, societăți, așa cum e cazul pentru CCTB. Vă mulțumesc. Domnule comisar, n-am să revin asupra de ce uh, facem raportarea fiecare țară la nivel european. Măsurile de transparență fiscală vor fi mult mai puțin costisitoare și mult mai eficace decât la nivel național și va interveni și mai multă securitate juridică pentru societăți. Bună oară! Raportarea pentru fiecare țară se va face după un model unic mm, și deci vom avea un singur model, o abordare coordonată la nivelul tuturor statelor membre, e un model mult mai atractiv. Acum, mm, relansați întrebarea în ce privește această cifră de departajare, cifra de afaceri 750 de milioane e același nivel indicat și de OCD și, prin urmare, suntem într totul pe linia OCD. Nu am răspuns la întrebarea anterioară pentru că, domnul Morel, pentru că nu am cifra în fața. Nu știu care e numărul de întreprinderi, dar trebuie să vedem care sunt numărul de locuri de muncă și cifra de afaceri vizate de uh, întrebarea dumneavoastră. Numărul de întreprinderi reprezintă o minoritate, dar dacă uh, extindem și ne uităm la impactul economic, cred că cifrele sunt mai importante. Acum, în ce privește IMM-urile? Nu comisia trebuie să spună ce au de făcut mai apoi statele membre, dar e limpede că dacă avem mai puțină evaziune, mai puțină fraude, mai puțină planificare fiscală până la urmă, atunci înseamnă că permite marge de manevră mai largi uh, finanțelor publice, deci statelor membre. Iar statele membre pot scădea, dacă își doresc, impozitul pentru societăți, uh, dinamizând astfel uh, economia și dând puterea de cumpărare a IMM-urilor. În ce privește a treia întrebare, directiva în ce privește optimizare, nu face o distinție în funcție de uh, dimensiunile societăților. E adevărat însă că schemele vizate uh, rare ori sunt utilizate de IMM-uri, de IMM-uri ci mai degrabă de multinaționale. Pentru că sunt scheme costisitoare și presupun un grad de sofisticare avansat. Trebuie să ai mai multe filiale, servicii fiscale, servicii juridice, cât se poate de bine echipate. Uh, dar, iată, nu am dorit să facem o distinție dincolo de um, country by country reporting, care e o cu totul altă direcție. Sunt două texte diferite. Uh, președintele. Îmi cer scuze, spune domnul comisar, aveți o directivă care se referă la uh, combaterea evitării fiscale și o altă directivă care vorbește despre CCTB. Deci sunt lucruri complet diferite. Mulțumim. Acum pentru grupul PPE, Tom Van Den Candelare. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar, că ește, sunteți aici. O întrebare referitoare la taxa pe tranzacție financiare. La Ecofinul de pe 8 decembrie, au a prezentat o propunere pentru o eventuală viitoare taxă pe tranzacție financiare. Acum Comisia trebuie să Uh, propun, uh, să fac o propunere pe baza acestui document, ținând seama de uh, acțiuni, de produse derivate și există și un al treilea uh, alineat pe care îl citesc. Statele membre sunt de acord că o analiză suplimentară în ce privește uh, schemele de pensii și economia reală sunt vizate, care e impactul asupra acestora. Uh, viabilitatea financiară a statelor fiscale fiecărui stat este importantă. Noi credem că această preocupare este foarte importantă nu doar pentru țările care participă, dar și pentru țările, statele membre care nu participă la uh, cooperarea consolidată în ce privește taxa pe tranzacție financiare. Uh, aș vrea să vă întreb dacă considerați că acest al treilea alineat al textului e la fel de important ca primele două și dacă Comisia se va ocupa și de uh, cele avansate în uh, acest al treilea an și în ce fel veți aborda aceste lucruri. Domnule comisar, consider că e important și chiar decisiv să avem o declarație a celor 11 state membre, 10 deocamdată pentru că Estonia s-a retras, care au dorit să uh, stabilească o astfel de taxă pe tranzacțiile financiare. Belgia aparține acestui grup și e sigur un pas important și e important ca Belgia să susțină TTF nu revine comisiei în acest moment să prezinte vreun text. Comisia oferă sprijin politic și tehnic. Președintele Juncker a putut spune fața Parlamentului European că e favorabil în astfel de taxe, dar ani de zile, Comisia a stat pe marginea acestui proiect, acum a revenit la nivel tehnic și politic, dar nu e vorba în niciun caz de un text din inițiativa Comisiei, de data ce un text va fi disponibil, uh, va viza pe toți cei 28 și evaluarea de impact se va realiza potrivit metodei comunitare. E o cooperare consolidată pe care noi o susținem. Nu vreau să intru în detalii, pentru că, prin definiție, întregul acord trebuie discutat cu toate punctele sale și nu pot acum să uh, fac o diferență între alineate. Însă, dincolo de cele discutate și aprobate în decembrie în comun, pornind de acolo, mai rămân câteva luni până la sfârșitul lui iunie pentru a defini care vor fi parametrii unei eventuale taxe pe tranzacția financiară. Și există și alte elemente non-neglijabile. Bună oară, rata acestei taxe și destinația uh, sumelor colectate prin această taxă. În ce mă privește, consider că acordul la 1 decembrie este unul decisiv și care angajează doar părțile semnatare care s-au angajat să finalizeze până la sfârșitul lui iunie o astfel de propunere. E o temă politică foarte importantă pentru statele membre în cauză. E unul voi continua alături de comisie să ne oferim sprijinul tehnic și politic și eu personal nu pot să uh, fac comentarii asupra părți ale unui text care a fost aprobat într-un alt for. Mulțumesc. Acum, Ana Gomes și numele sunt. Bun venit, domnule comisar. Mass media portugheză anul trecut a publicat faptul că multe companii mari din domeniul petrolier, inclusiv din Angola, dar și bănci sau fonduri de pensii, care se instalaseră în Madeira, primeau beneficii fiscale importante din partea statului portughez. E vorba de ceva de ordinul a un miliard de euro. Sigur, intenționez să scriu, doamne comisar Farșteagă, pentru a uh, mă asigura că nu e vorba de uh, ajutor de stat ilegal. Dar de ce tace comisia, de ce e oarbă comisia vis-a-vis -vis de astfel de înțelegeri, mai ales după eforturile pe care le-am depus, pe care dumneavoastră înși le depuneți, mai ales atunci când știm că legislația uh, decisă de Consiliu în ce privește uh, raportarea și schimbul automat de informații, uh, se concentrează tocmai pe uh, state care au sediul într-un stat membru și au filiale în țări străine. Contextul semestrului european, de ce Comisia nu încearcă să amelioreze echitatea fiscală pentru a permite uh, ușurarea poverei bugetare cu cât mai mult venit colectat de la cei care au, cu atât mai bine. Un fost uh, director al autorității fiscale portugheze a revelat că familiile care trebuie să contribuie cu 25% la buget contribuie doar cu 0,5% Mm, datorită derogărilor oferită cu opacitate. De ce astfel, de, de unde apar astfel de informații și de ce Comisia nu ține seama de aceste informații, în special în contextul eh, semestrului european? Apoi, în ce privește raportul Ferreira, Parlamentul a solicitat Comisiei să restrângă plata royalties pentru a uh, limita transferul de profituri și a făcut apel Comisiei pentru o propunere de legislație în acest sens, în special revizând, revizuind în special directiva în ce privește uh, instituțiile mamă și filiale. Domnule comisar. Alors, sur, sur vos deux questions. D'abord sur la première. Euh... Mi-ați adresat două Je În ce privește pe prima, je spus que dumneavoastră tot ce ține de ajutoarele regionale țin de competența uh, colegii mele, Margareta Vestager, într-adevăr. Scrisoarea dumneavoastră uh, a fost prezentată în colegiu, dar există un cadru reglementar, legal, clar, în exigențe stricte pentru a stabili um, zone libere în uh, Uniune și apoi statele membre pot decide să ajute sau nu uh, astfel de regiuni. Totuși, acest sprijin trebuie să vizeze doar întreprinderile care au activitate economică reală pe respectivele teritorii și nu trebuie să aibă un impact negativ asupra impozitării eficace a întreprinderilor. Zonele libere nu sunt zone de non-drept, ele se încadrează în cadrul global al legislației fiscale europene. Deci, transparența acestor declarații fiscale și a raportării pe fiecare țară se aplică și în acest caz și se vor aplica, firește, atunci când lucrurile ajung în faza de implementare. În ce privește raportul ferreira Toerer, Comisia a propus consolidarea dispozițiilor antiabuz prezente în directiva în ce privește revedevențele pentru a evita dubla impozitare. E în curs de discuție această problemă la Consiliu. Ne dorim ca să fie aprobată cât mai rapid această propunere de modificare, corelat cu directiva antiabuz. Avem în vedere și modificarea directivei în ce privește fuziunile. Vedeți că ținem seamă pe deplin Uh, spun aceste lucruri și pentru doamna Ferreira, care este aici. Ținem seama pe deplin deci, de raportul Ferreira-Teurer. În fine, ultimul orator, numele ALDE, Enrique Calveciombo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar și felicitări pentru acest pachet pe care îl prezentați, care este un pas înainte dar tot politica mișilor pași care a lansat construcția europeană, dar care astăzi poate nu mai sunt uh, suficienți. Am să fiu succint. Chiar și din mila să-mi limitez intervențiile. Patru întrebări directe și îmi scuzați lipsa de retorică. 1. Ați spus că trebuie să fim mai ambițioși decât OCD-ul. De ce? Întrebările financiare nu sunt vizate de legislația propusă. În al doilea rând, uh, s-a vorbit de Liechtenstein și chiar și de Elveția, Monaco. Aveți ceva de spus despre paradisurile fiscale interne? Este unul și chiar acolo unde locuiesc eu, Gibraltar, anumite state membre, mici, dar totuși state membre. Aveți ceva de spus despre acestea? Iar pentru viitor, cum putem combate politic această problemă financiară vis-a-vis -vis de alegătorii noștri, pentru că pierdem din credibilitate în fiecare zi. În al treilea rând, în ce privește evaziunea fiscală, n-ar fi oare mai eficace și mai democratic, mai just, ca în loc de procedura legislativă specifică de consultare, Parlamentul European să fie colegislator? Am putea câștiga în credibilitate vis-a-vis -vis de opinia publică și, în fine, foarte brutal, chiar dacă doamna Jolie a plecat, de, de acum 20 de ani, de când am fost la CESE, aud despre acest lucru. Așteptăm armonizarea bazei impozabile. E iluzoriu să eliminăm marile lacune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru sinceritate, care mă ajută foarte mult dincolo de a fi foarte proaspăt ca limbaj. În relația cu OCD, când spun că trebuie să fim mai ambițioși decât OCD, trebuie să fim mai ambițioși decât în aceeași direcție și în ce privește specificitatea pieței interne. Ce privește întreprinderile financiare, repet, nu e sfârșitul istoriei aici. Măsurile tehnice încă nu au fost finalizate de OCD, dar participăm la aceste discuții și că anumite instrumente globale uh, sunt în lucru. Și nu cred că de data asta e vorba de pași mici, ci de un pas chiar mare și pașii vor continua. Și vom găsi răspunsul la timpul potrivit. În ce privește paradisurile fiscale interne, nu e un vocabular pe care noi îl utilizăm. Considerăm că nu există paradisuri fiscale în Uniunea Europeană. Totuși, sigur, există state în care fiscalitatea e mai avantajoasă decât în altele, o știm cu toții nu putem interzice cu tare sau cu tare tip de fiscalitate. Nu o să revenim la ce se întâmplă în Irlanda, bună oră. Deci respectăm suveranitatea fiscală a statelor noi, dar încercăm să creăm un cadru uh, eficace pentru impozitare. Acordurile pe care le semnăm, în ce privește schimbul automat de informații, sunt acorduri cu acele țări care în câmpul european nu sunt totuși membri UE ce se întâmplă cu uh, uh, stoparea secretului bancar vis-a-vis -vis de state precum Elveția, Andorra, mm, Monaco, chiar săptămâna viitoare, cum spunem, secretul bancar în acest fel, cu aceste acorduri, a murit, putem declara acest lucru, dincolo de Uniunea Europeană. Cred că e un efort considerabil care s-a făcut. Revin la aspirația dumneavoastră în ce privește rolul Parlamentului. Uh, în păcate, există <laughs> tratatele pe care trebuie să le respectăm. Și ultimul subiect invocat e unul major pentru mine. Știți că armonizarea bazelor impozitabile e un subiect care a fost deja abordat prin directiva CCTV, care nu a găsit un acord la Consiliu. Relansăm CCTV la Consiliu într-o bazele fiscale consolidate comunale societăților. Acest instrument este foarte eficace pentru a combate evaziunea fiscală, ameliorând în același timp piața unică. Repet, vom respecta prerogativele statelor membre, ele pot să fixeze rata impozitării societăților lor, dar e vorba și de niște linii care nu pot fi încălcate. În orice caz, rata uh, obișnuită a impozitării nu e elementul declanșator al transferului profitului. Mai degrabă, tax rulings, acele uh, decizii fiscale, falile din sistem sunt cele care declanșează așa ceva. Rata impozitării nu va pune capăt unor astfel de uh, practici, însă CCTB da. Încercăm să fim mai eficace și poate că vor fi pași mici, cum spuneți, poate că va fi nevoie de doi pași în loc de unul, dar vom avea ocazia să revenim asupra acestor lucruri, pentru că înainte de sfârșitul anului voi veni cu siguranță în fața dumneavoastră cu un nou proiect CCCTB, care va fi ambițios și care sper eu se va concretiza de data asta. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, spune președintele, le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la acest schimb de opinii foarte bogat. E reconfortant să constatăm că și unii și alții am fost în măsură să cooperăm uh, strâns în aceeași direcție și să contribuim să menținem presiunea politică asupra uh, celor care decid politic și pentru a aduce această schimbare de cultură de la o perioadă de opacitate, de neloialitate în uh, concurența fiscală, la o perioadă care, din potrivă, trebuie să fie aceea a transparenței uh, și a egalității. Anul trecut, așa cum ați reamintit, am uh, obținut dispartea secretului bancar și obligativitatea informări asupra deciziilor fiscale. Acum avem un alt obiectiv comun de a obține un acord asupra recomandărilor OCDE și asupra armonizării bazei impustabile și a fiscalității întreprinderilor în Europa. Audierea de astăzi va fi urmată la nivelul Comisiei Tax de aceea a doamnei comisar Verstager, a domnului comisar Hill și o seamă de alte audieri vor fi organizate. V-aș reaminti că săptămâna viitoare, luni 22 la orele 18.30, vom avea o reuniune a coordonatorilor comisiei și următoarea noastră ședință în plenul comisiei TAX și deschisă va fi luni 29 la 15.30, când președinția neerlandeză va fi alături de noi și care sper eu să ne confirme intențiile despre care a vorbit și domnul comisar. Doriți să spuneți un cuvânt în încheiere? Pur și simplu doream să repet și eu același lucru pe care le-a spus și domnul președinte și să le aduc colegilor aminte că această dezbatere foarte interesantă pe care am avut-o ne arată cât de importantă este colaborarea dintre Parlament și Comisie și această colaborare ne va ajuta ca propunerile Comisiei să devină realitate. Le datorăm acest lucru cetățenilor uh, europeni. Deci vă mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule comisar. Mulțumesc, le mulțumesc și interpreților care au rămas câteva minute. Am încheiat ședința. Thank you. Impresionant.